te afla într-o situație destul de specifică în această regiune. Ne aflam pe punctul de a avea un război cu Venezuela, aveam o situație foarte complicată cu, cu Ecuadorul, ne aflam pe lista țărilor care încalcă drepturile omului în Curtea uh, Penală sud-americană, dar și în cadrul Națiunilor Unite la Geneva și chiar ni s-a cerut la un moment dat să avem vize pentru țările învecinate și de țările din Caraibe. Aici, în Parlamentul European, a existat întotdeauna un sprijin foarte puternic pentru a ratifica tratatul de liber schimb. Același lucru a avut loc și în cadrul Congresului American. Noi ne-am propus să modificăm această stare de fapt, situația externă a acestei a țării mele și situația internă. Ne-am propus să consolidăm economia noastră prin politici concrete. Și ne-am propus să punem capăt a 50 de ani de conflict armat, de stare de război. Și am lansat astfel un proces de negociere, un proces serios, realist, demn, un proces de dialog cu FARC, Forțele Armate Revoluționare din Columbia. Acum, în domeniul economic, am adoptat în Parlament în așa fel încât să avem un grad de guvernanță suficient prin modelul pe care l-a utilizat președintele Lincoln în Statele Unite și anume de a invita pe cei care mi-au fost oponenți în alegerile prezidențiale să vină și să participe la guvern. Am constituit, deci, un guvern de alianță și un parlament foarte amplu și am aprobat reforme constituționale și juridice care ne-au permis să consolidăm economia noastră. Și acest lucru a dat roade, a dat rezultate pozitive, în așa fel încât putem spune astăzi că Columbia este acea țară în America Latină care are o creștere cea mai importantă din toată această regiune, creștere economică. Este țara cu inflația cea mai scăzută din întreaga regiune. Columbia este țara care are rata de ocupare cea mai bună avem 50 de luni la rând în care șomajul a scăzut încetul cu încetul lună după lună. O rată de ocupare care pentru prima dată e vorba de ocupare formală, nu informală. Posturi de muncă formale. Și această creștere economică a avut un efect pozitiv de asemenea și asupra uh, laturii sociale. Aceasta a fost de altfel și o prioritate din punctul meu de vedere și am reușit în ultimii patru ani să reducem nivelul de sărăcie în Colombia cu aproape 10 puncte procentuale. Aici e vorba de un record. Nicio altă țară din America Latină nu a reușit în patru ani de zile să reducă nivelul acesta de sărăcie cu aceste puncte de procent. Același lucru e valabil și cu sărăcia uh, uh, cea mai profundă, care de fapt era una dintre cele mai mare îngrijorări ale mele și anume dorința de a eradica într-adevăr această sărăcie extremă. Și pentru prima dată am reușit să reducem discrepanțele într-o țară care în trecut era o adevărată rușine, pentru că noi eram campioni acelor celor inegalități, campioni în America Latină. Eram campion în materie de inegalități, însă astăzi, din fericire, situația s-a schimbat și am început să reducem aceste dezechilibre. În continuare mai avem multe de făcut, e clar. Întotdeauna mai există sărăcie. Aproape 30% din columbieni sunt săraci în continuare avem cazuri de sărăcie extremă, aproape 8%, și în continuare discrepanțele între cei bogați și cei săraci, între anumite regiuni, sunt în continuare discrepanțe mari. De aceea este clar că mai avem multe de făcut. Drumul este lung în continuare, însă ceea ce este important este să continuăm în această direcție, să ne continuăm eforturile, lucru care ne va permite să dezlănțuim, să desferecăm potențialul țării noastre. Iată, ajungem acum într-o perioadă de pace, după 50 de ani de conflict, 50 de ani de război. Război care ne-a costat prea mult sânge, prea multă suferință. Astăzi avem peste 6 milioane de victime victime pe care încercăm să le asistăm printr-o lege pe care tocmai am aprobat-o, în așa fel încât să în, le oferim sprijin pentru ca aceste răni să înceapă să, cica, să poată să cicatrizeze. Și din momentul în care s-a adoptat această lege până în prezent, putem spune că peste 400 de victime au primit compensații. E clar că mai sunt multe de făcut, pentru că sunt 6 milioane de persoane ce trebuie astfel uh, să fie asistate, ajutate. Dar cel mai important era să putem construi pacea. Știam că ne vom confrunta cu dificultăți, cu obstacole. Și am învățat că e mult mai greu să faci pace decât să duci un război. Și mie mi-a revenit această, această etapă, și anume să ducem un război, dar știm că există o vreme pentru război și o vreme pentru pace. Și cred eu că acum condițiile sunt întrunite în Columbia, sunt condiții propice tocmai pentru a avea un proces de pace încununat de succes. Au trecut trei ani, trei ani și jumătate de când am început anumite negocieri. Mai întâi, într-o uh, formulă, să zic așa, oarecum secretă, uh, confidențială cu FARC, tocmai pentru a reuși să convenim împreună asupra unei agende, unui calendar, pentru a vedea exact dacă putem să ne punem de acord asupra unor puncte principale cuprinse în această agendă. Odată ce am reușit acest lucru, eram sigur că puteam să declarăm finalul conflictului. Această primă etapă, desfășurată în secret, a fost încununată de succes și astfel am reușit să ne punem de acord asupra a cinci puncte. Și am declarat în fața întregii lumi, acum doi ani de zile, la Oslo, că vom lansa un proces de negociere pe aceste cinci puncte. Trei dintre ele deja au fost realizate. Primul se referă la dezvoltarea rurală. Am reușit să convenim asupra unei serii de măsuri care să ofere celor care se află la țară, în Columbia, să le oferim posibilitatea de a beneficia de dezvoltare rurală uh, să acordăm acestor regiuni o importanță deosebită, pentru că acolo ne confruntăm cu sărăcie, cu întârzieri, acolo ne confruntăm cu o situație de conflict. Apoi, am reușit să ne punem de acord asupra celui de-al doilea punct, și anume participarea la nivel politic. Ceea ce am reușit să convenim este să întărim democrația noastră, să aprofundăm această democrație, să avem o reprezentare cât mai extinsă acordată acelor regiuni ale țării care până în prezent erau în stare de conflict, acelor regiuni care nu au avut suficientă reprezentare în Parlamentul nostru. Să le oferim astfel suficiente garanții uh, celor care se aflau în opoziție la nivel politic. Să facem deci în așa fel încât democrația noastră să funcționeze cât mai bine lucru care este un exercițiu ce trebuie dezvoltat în permanență pentru oricare democrație. Și am reușit să ne mai punem de acolo și asupra unui punct absolut fundamental, transcendental, asupra care eu am insistat încă de la bun început. Și anume, ca acesta să fie inclus pe agenda. Și anume, traficul de droguri. Împreună cu FARC am reușit să conlucrăm și să ajungem la o finalizare a conflictului și ca toate aceste culturi ilicite să fie înlocuite cu recolte și împreună cu FARC să putem eradica traficul de droguri de, de pe teritoriul Columbiei. Și acest lucru are o, o importanță imensă, nu doar pentru Columbia, care a avut de suferit a suferit în ultimii 30-35 de ani din cauza acestui flagel, și anume traficul cu droguri, care a reprezentat o, un combustibil, un gaz pe focul violenței. A durat situația aceasta timp de 35 de ani. Dar acest aspect este important, de o mare însemnătate pentru întreaga regiune, pentru că succesul relativ pe care l-am obținut noi, în momentul în care scădem traficul de droguri în Columbia, în momentul în care combatem cartelele de droguri, ei bine, acest lucru a reprezentat o neplăcere pentru mulți dintre vecinii noștri. Succesul nostru a reprezentat uh, tristețea lor. E principiul vaselor comunicante. Și nu uitați că o iarbă rea care dispare de undeva poate apărea în altă parte. De aceea, efectul acesta nu s-a limitat doar acolo, ci și în Europa și în Statele Unite, acolo unde se consumă cocaina pe care o producem la noi. Diminuarea volumului de cocaină, pentru că în continuare, din păcate, suntem furnizorul de cocaină cel mai important în întreaga lume, e bine, aceste gherile ale FARC, care astăzi, de fapt, protejează aceste culturi ilicite, pentru că pun mine în jurul acestor teritorii cultivate cu coca, în momentul în care soldații noștri sau polițiștii noștri sau reprezentanții civili doresc să vină și să smulgă aceste plante, atunci e clar că au de suferit de pe urma acestor mine și în acest fel au existat mii și mii și mii de uh, persoane care au murit sau care au fost pur și simplu rănite sau uh, au fost chingiuite astfel. Apoi altceva ce mai fac este că au lunetiști care sunt postați în jurul acestor teritorii cultivate cu coca și care acum aceste persoane conlucrează cu guvernul pentru a putea eradica această producție și pentru a înlocui aceste culturi ilicite cu recolte, uh, lucru care are mare însemnătate. Acum, mai lisez două puncte, două puncte care pe agenda de lucru erau mai dificile. Justiția și perioada de tranziție, despăgubirile ce trebuie acordate victimelor. Eu mi-am propus ca, încă de la bun început, victimele să se afle în centrul soluționării acestui uh, conflict, fără de care nu mai putem avea niciun fel de proces de pace. De ce mi-am dorit asta? Pentru că avem un număr atât de mare de victime încât dacă nu reușim să le dăm satisfacție într-un fel sau altul, să le recunoaștem drepturile, atunci pacea aceasta nu poate fi durabilă. Pentru că această nouă reorganizare juridică pe care o numim justiție de tranziție este un sistem în care drepturile victimelor, dreptul de a cunoaște adevărul, dreptul de a beneficia de, de, de, de, de despăgubiri, de echitate și dreptul ca situația să nu se repete pe viitor, e bine, toate aceste drepturi să fie respectate în orice fel de uh, soluționare a, în orice formă de soluționare a conflictului. Și acest lucru este valabil și în uh, acest caz, anume, încercăm să invităm pro- victimele ele să fie cele care să poată să discute la masa de discuții și de negocieri cu FARC. De ce am vrut să facem așa? Pentru că dacă vrem să respectăm într-adevăr drepturile victimelor, cine mai bine decât victimele ar ar putea să ne spună exact cum anume, cum anume acestea și-ar vedea drepturile pe deplin respectate. Pentru că mai există și un alt aspect important. Noi suntem prima țară care încearcă să soluționeze un conflict armat sub egida tratatului de la Roma. Deci noi, într-un fel, stabilim un precedent. Deci, orice acțiune pe care o întreprindem este observată, monitorizată cu mare atenție de către comunitatea internațională. Deci, drepturile victimelor trebuie să fie primordiale. Sunt, ele reprezintă cea mai bună cale de a soluționa acest conflict. Unii sunt de părere că negociem drepturile victimelor, nu le negociem. Acestea de altfel nici nu sunt negociabile, ci pur și simplu oferim o ocazie victimelor de a se exprima pentru a vedea cum anume putem să respectăm aceste drepturi și le putem înscrie în soluționarea conflictului. Și cel de-al cincelea punct, care încă mai trebuie negociat, e referitor la DDR. Mobilizare, dezarmare și reintegrare a celor care până în prezent erau persoane înarmate și reintegrarea lor în viața civilă. Dacă reușim să ajungem la un acord pe aceste două puncte, atunci acest război în Columbia va fi încheiat. Și noi facem un efort considerabil tocmai pentru a reuși să fim la înălțimea așteptărilor din partea comunității internaționale și la înălțimea așteptărilor poporului din Columbia, la înălțimea așteptărilor așa cum sunt ele formulate în propria noastră uh, Constituție și la înălțimea așteptărilor celor care până în prezent făceau parte din FARC. Și noi solicităm lumii întregi și Europei sprijin politic, sprijin politic tocmai pentru a putea lua deciziile necesare, acele decizii care ne vor permite să ajungem la o situație pașnică, o situație pașnică durabilă. Am fost întrebat de asemenea ce se întâmplă cu celălalt grup, mai mic, care de asemenea este implicată într-un război, și anume Armata de Eliberare Națională, cealaltă forță de gherilă pe care o avem în Columbia. Răspunsul este, la această întrebare este următorul. Ne aflăm în prima etapă, etapa aș spune, de culise, asemănător cu cea pe care am avut-o cu FARC. De aceea, nu vă pot da prea multe detalii în ceea ce privește aceste negocieri. Da, îmi doresc. Îmi doresc să putem semna un acord de pace cu ambele grupuri de gherilă. Evident că îmi doresc acest lucru. Dacă e posibil, la un moment dat, să reunificăm aceste negocieri cu aceste două grupuri? Da, evident că îmi doresc acest lucru. Însă, haideți să facem lucrurile pas cu pas, toate la timpul lor. Și încheiere, aș dori pur și simplu să spun că pacea în Columbia ar fi pentru columbieni ceva extraordinar. Și efectele acestui conflict în Colombia au fost efecte devastatoare. Dacă reușim să ajungem la astfel de indicatori economici și sociali tocmai în miezul unui conflict, vă imaginați ce am putea realiza în Columbia dacă n-am mai avea conflict. Există niște calcule care au fost făcute, doar creșterea economică. Ar putea să fie plus în mod permanent, constant, odată ce pacea va fi, uh, tratatul de pace va fi semnat. a existat calcule și anume, în multe regiuni, creșterea economică ar putea să crească până la 4% peste ceea ce avem în momentul de față. Dar nu numai atât. Suferința. Suferința atât de mare a columbienilor care au fost rămutați, care au, au plecat din regiunile lor și care au trebuit să locuiască în jur împrejurul orașelor. Toate problemele de sănătate, sănătate publică, sănătate psihologică, toate acestea au un cost, costuri imense. De aceea, noi suntem optimiști și ne dorim aceste soluții de pace. Și pentru prima dată, văd că există voință și din partea celor cu care discutăm. FARC, Forțele Armate Revoluționare din Colombia, s-au așezat la masa de discuții în mod serios, lucru care nu s-a întâmplat niciodată în trecut, și au negociat în mod serios, în mod înțelept. De aceea, eu sunt optimist și am speranța că vom ajunge la un acord dacă vom continua pe făgașul pe care îl uh, avem în momentul de față. Și în acest sens solicităm sprijinul comunității internaționale, care reprezintă una dintre condițiile care până în prezent nu a existat și care iată că acum se prefigurează. Pentru că astăzi, dacă am vrea să facem abstracție de, de comunitatea internațională într-o negociere atât de importantă, ar fi pur și simplu imposibil. Și în final, aș dori să spun că beneficiile păcii noastre pentru Europa vor fi extrem de mari, nu doar în materie de efecte pe care aceasta l-ar putea avea asupra volumului de cocaină care s-ar regăsi pe teritoriile europene, multe volume, pentru că știm că acum consumul crește, dar efecte și beneficii, dar și în materie de mediu, pentru că Colombia este una dintre țările cele mai bogate în, în ceea ce privește biodiversitate. Suntem, de fapt, țara cea mai bogată, aș spune, de pe întreaga planetă în materie de uh, biodiversitate pe metru pătrat, pe kilometru pătrat. Avem păduri tropicale, pădure tropicală deosebit de bogată din acest punct de vedere. Avem surse de apă așa cum puține țări în lume au. Și acest lucru a fost afectat în mod foarte negativ din cauza conflictului. Mineritul ilegal, care stimulează, care este de fapt susținut de către uh, zonele acestea de conflict și care de fapt periclitează mediul nostru înconjurător. Ei bine, toate aceste elemente s-ar putea modifica odată ce pacea va interveni. Deci vom avea avantaje și de mediu, nu numai pentru Columbia, ci pentru întreaga lume. Pentru că, de fapt, am putea evita mult mai ușor deforestarea, am putea evita despăduririle, am putea uh, pune capăt traficului și am putea ajunge la o situație în care am avea zero emisii până în anul 2020. Poate chiar am reușit și înainte de această dată limită. De aceea cred eu că procesul de pace este un proces de pace față de singurul conflict armat care a mai rămas în această emisferă. Și e clar că are niște caracteristici, niște trăsături destul de speciale. De aceea, sprijinul comunității internaționale, sprijinul european, este indispensabil. Sprijin pe care, din fericire, l-am primit. Am avut foarte multe eh, discursuri de mulțumiri, de felicitări, dar iată că acum ne aflăm într-o etapă finală. Și sprijinul acesta politic ne-ar permite să avem legitimitatea necesară pentru a lua ultimele decizii necesare, tocmai pentru a pune capăt acestui război absurd între uh, fiii unei aceleași națiuni. Mulțumesc, domnule președinte. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acesta a fost un apel care se bucură de aprobarea, de sprijinul nostru. Împreună cu delegația pentru relațiile cu cu comunitatea andină am organizat această reuniune, de aceea îl, uh, sus, îl salut și pe președintele acesteia, Luis de Grande Pascual, și îi dau cuvântul uh, pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Republicii Columbia, vreau să vă salut. Vreau să-l pe domnul ambasador, pe domnul ministru de afaceri externe pentru mine este o onoare, nu numai personală, ci, așa cum spunea și domnul președinte Brock al Comisiei AFET, în calitate de președinte al uh, uh, delegației cu, uh, relațiilor cu comunitatea andină. E o adevărată onoare și n-aș vrea să repet anumite aspecte pe care cu siguranță colegii ce vor interveni le vor menționa. Acordurile multilaterale, spre exemplu. Ceea ce aș fi vrut foarte pe scurt este să subliniez un lucru care, după părerea mea, reprezintă elementele principale care definesc Columbia de astăzi. Din punctul nostru de vedere, noi trebuie să revendicăm rolul important pe care l-a avut Parlamentul nostru în ceea ce privește subiectul vizelor. Știți, domnule președinte, că pe 29 luna trecută, 29 octombrie, deci o dată foarte recentă, Comisia Europeană a adoptat un raport pentru a evalua în mod pozitiv felul în care se îndeplinesc toate uh, cerințele necesare, ceea ce înseamnă o analiză a drepturilor omului, faptul că se recunoaște uh, progresele înregistrate în domeniul economic, faptul că se respectă statul de drept și așa mai departe. Așa că, domnule președinte, aș dori să spun că Parlamentul European a avut un rol deosebit, pentru că noi suntem cei care am impulsionat acest proces, am impregnat un avânt nou la nivel de Consiliu și e clar că o decizie va fi luată în acest sens și putem spera că în primul trimestru al anului 2015 să putem ajunge la semnarea acestor acorduri în așa fel încât acestea să intre în vigoare în cea de-a doua jumătate a anului 2015. Deci chestiunea aceasta a vizelor, vizelor de scurtă durată, acces în spațiul Schengen, știm că este deosebit de importantă pentru Columbia, ca și pentru Peru și cred că trebuie să subliniem acest lucru. Apoi, Alte aspecte care, după părerea mea, reprezintă o trăsătură importantă a Columbiei de astăzi. Creșterea durabilă în materie economică, lucru care a permis investițiile străine. Și iată că apare o nouă clasă uh, socială de mijloc, o pătură de mijloc socială care este foarte importantă și care permite oarecare prosperitate în domeniul comercial. Se trece de la o situație de suferință și de violență la o situație de securitate. Și cu certitudinea juridică de care avem nevoie pentru a avea comerț cu Columbia. Lucru care este deosebit de important și trebuie subliniat. Apoi, vreau să subliniez și faptul că democrația din Columbia este una de calitate, se respectă drepturile omului. Nu există în țara dumneavoastră nicio formă de impunitate. Asta e important, pentru că în procesul de pace pe care noastră l-ați evocat, Uh, nu există loc pentru impunitate. S-a prevăzut un proces de dialog, de negociere, foarte bine, însă niciun fel de impunitate acceptată. Și am să închei, domnule președinte, cu procesul de pace ca atare. Domnul președinte a spus că dorește să modifice lucrurile, să înlocuiască culturile de coca culturi, culturi uh, cu recolte, hrănitoare. E bine, cine a fost ministrul de apărare și care a pus sub, uh, a, a periclita situația FARC. E bine, dumneavoastră sunteți persoana cea mai potrivită, domnule președinte, pentru că aici e vorba de un model care va reprezenta un model demn de urmat, un exemplu. Și salutăm această nouă Columbie, pentru că reprezintă o adevărată referință, un exemplu de dialog, de uh, combaterea impunității. Și cred eu că această Columbie a domnului președinte Juan Manuel Santos Calderon este o Columbie care îmi place foarte mult și este un model de referință care trebuie să fie cât mai durabil cu putință. Mulțumesc! En ausencia del presidente, me permito și nu știu, domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș uh, prelua eu conducerea ședinței și am să dau cuvântul domnului de Lange, care este președintele comitetului, Comisiei, Comitetului Internațional și raportor din partea Comisiei INTA. Domnul Lange, vă rog, aveți cuvântul. Ja, danke schön. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să vă reîntâlnesc aici am avut de mai multe ori uh, ocazia să discutăm în Columbia despre acordul comercial și în calitate de președinte INTA și ca raportor pentru acordul comercial. Și am avut ocazia să discutăm despre principiile acestui acord comercial, care se referă, bineînțeles, la creștere pentru Columbia. Și în acest sens, cred că lucrurile s-au confirmat a fi ca atare anul acesta. Am vorbit de asemenea și despre o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea durabilității și ceea ce pot să spun este că salut o astfel de inițiativă, salut faptul că am putut să cădem de acord cu privire la acest proces, astfel încât să facem pași concreți către stabilizarea unui proces de dezvoltare. Și în martie am fost ultima dată în Columbia și salut faptul că am discutat deschis și fără ocolișuri despre ceea ce funcționează bine, dar și despre ceea ce nu funcționează atât de bine. Și, ca atare, nu vorbim despre sfârșitul unui proces, ci mai degrabă despre începutul unui proces de dezvoltare viitoare, ceea ce se referă și la asigurarea drepturilor uh, angajaților. Și sigur că procesul de pace joacă în acest context un rol esențial. Ați făcut trimitere la câteva studii. Procesul de pace întărește, consolidează odată în plus acordul comercial, îi dă viață acestuia și în plus, putem să obținem și creștere suplimentară în țara dumneavoastră. Pe de altă parte, acordul comercial stabilizează odată în plus procesul de pace, pentru că uh, sunt dezvoltate relații economice trainice. De aceea sper că vom continua să colaborăm în această formă de dialog. Sunt câteva de convins că acest proces de pace care a fost inițiat reprezintă o piatră de temelie pentru un izvor, pentru un viitor pozitiv în țara dumneavoastră am uh, o publicație care mi-a parvenit prin Fundația Friedrich Ebert, care de multe ori a monitorizat cu un ochi critic evoluțiile din țara dumneavoastră. Titlul este Columbia decide, se decide pentru pace. Cred că acesta este un mesaj foarte important care uh, ne arată că intrăm într-o alianță uh, extinsă prin care susținem acest proces astfel încât acesta să nu regreseze. Cu aceasta, cred că acordul comercial uh, este bine pregătit. Președintele, mulțumesc, stimate coleg, mai avem 15 solicitări de luare de cuvânt, de aceea îi rog pe cei care vor mai lua cuvântul să fie cât se poate de succinți, astfel încât să avem ocazia să uh, vorbim cu toții. Uh, doresc de asemenea să vă fac o comunicare. Am primit un telefon de la doamna Mogherini, care a spus că, în ceea ce privește Kosovo, a uh, desemnat un observator independent. Și acum dau cuvântul colegului Milan Mo din partea PPE. În numele del Grupo Popular Europa. Mulțumesc, domnule președinte. În numele PPE, în calitate de coordonator, domnul Preda nu este de față. Vreau să vă urez bun venit și vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, adevărată onoare pentru că e, sunteți un simbol al relației privilegiate pe care le avem uh, între instituțiile europene și Republica Columbia. Și prezența dumneavoastră aici este o formă de salut și pentru rolul pe care uh, l-a jucat, rolul de avangardă pe care l-a jucat Parlamentul European în intensificarea relațiilor între Columbia și Uniunea Europeană în ultimii ani. Și, înainte de toate, spre exemplu, prin acordul la care s-a referit Adina, domnul președinte, acordul multilateral. Parlamentul nostru a fost deosebit de important în momentul în care am obținut aprobarea definitivă a acestui acord, care este deosebit de important și care va contribui în mod clar la relansarea schimburilor comerciale. Apoi, în momentul în care cooperarea bilaterală trebuie reactualizată între Uniunea Europeană și uh, Columbia. În materie de dezvoltare, e clar că vor exista, uh, va exista cooperare pe viitor uh, între Columbia și Uniunea Europeană. Și, de asemenea, un, dorim să salutăm rolul Parlamentului European, care a fost deosebit de decisiv, așa cum spuneau și colegii mei, în momentul în care uh, vom, uh, uh, pune, vom rezolva problema vizelor pentru cetățenii colombieni. E clar că dumneavoastră ați acționat foarte bine și Columbia a devenit una din primele economii în uh, emisfera dumneavoastră, cu inflație foarte scăzută, cu o creștere economică ridicată, ați amintit acest lucru și eforturile dumneavoastră sunt importante. Și sunt importante și în eradicarea sărăciei extreme. Cifrele demonstrează acest lucru, previziunile pentru anii viitor sunt impresionante. Și acum, cu acest spirit de reformă, e clar că dumneavoastră ați lăsat un proces de, de, de uh, reorganizare foarte ambițios și atunci e clar că instituțiile europene, Parlamentul European vă vor însoți pe această cale, cu finanțare de asemenea. Așa că aș fi vrut, dacă puteți, să ne spuneți mai mult ce așteptați din partea noastră, din partea europenilor, din partea Parlamentului European, din partea Comisiei pentru Afaceri Externe în acest proces. Cum vă putem însoți? Și în final m-aș referi la o temă și termin, domnule președinte. Columbia, țara dumneavoastră, este foarte activă în Alianța din Pacific. Un proces de integrare asemănător cu cea al, un proiect asemănător cu cel al Uniunii Europene. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte și pe această temă, ar fi foarte bine. Mulțumesc. Să sperăm că colegul Howard va reuși să se exprime în mai puține cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar mi-am dorit astfel de reuniuni cu dumneavoastră. Am participat la reuniuni cu ambasadorul țării dumneavoastră. Salut prezența dumneavoastră aici în uh, Parlament și sper sincer că Uniunea Europeană va juca cu această ocazie un rol mai important în stimularea unui proces de pace în țara dumneavoastră un proces care să fie autentic și să sperăm că va avea și sorți de izbândă. Și, practic, astfel putem înțelege că sunt multe blocaje, multe piedici în calea efortului de pace, de aceea e nevoie de prudență din partea guvernului dumneavoastră. Există sprijin din partea politicienilor din țara mea, din Regatul Unit, cât și din Statele Unite pentru un acord bilateral de încetare a focului v-aș întreba dacă luați în calcul această variantă și ce ați avea de transmis astăzi Parlamentului Român în legătură cu această variantă care ar putea, să spunem, să înlesnească un proces de pace. Dumneavoastră ați susținut cu hotărâre drepturile victimelor și salut angajamentul dumneavoastră, însă, după cum știți, uh, reprezentanța Națiunilor Unite de la Bogota a transmis că E vorba de victime, că a fost o delegație a victimelor prezente la Havana și care la rândul lor au fost și ele supuse unor amenințări cu moartea. V-aș întreba ce ne puteți spune dumneavoastră în legătură cu capacitatea de a vă asigura că grupurile de victime nu sunt doar prezente, nu fac doar act de prezență la Havana, ci participă activ la negocierile de pace, uh, dacă există posibilitatea unor uh, uh, despăgubiri pentru victime se vorbește doar de acest lucru sau nu, pentru că se vorbește despre o protecție acordată victimelor care deja participă la această discuție și sunt uh, amenințate cu moartea. Și de asemenea, înaltul comisar pentru drepturile omului spunea că, din păcate, anul trecut în Columbia s-a înregistrat uh, cel mai violent an în ultimul deceniu în rândul uh, activiștilor drepturilor umane și dumneavoastră, drepturilor omului dumneavoastră, spuneați că Națiunile Unite uh, au spus acest lucru că încălcările drepturilor omului în continuare reprezintă 95% din actele de violență și dumneavoastră, dumneavoastră ați fost victimă, din câte știu, unor, a unor victime în sensul că s-a interferat cu um, procesul noastră de comunicare internă. De aceea v-aș întreba care este bugetul pentru gărzi de corp și mașini blindate de pildă. Va crește el cu 50%? Uh, va fi refăcut bugetul și până la urmă, domnule președinte, ne puteți spune care este legătura între un proces de pace reușit și nu doar niște despăgubiri acordate victimilor, ci pur și simplu o deplină răspundere pentru încălcările de drepturi ale omului din țara noastră din trecut. Vă mulțumesc foarte mult și vă dorim uh, ca pacea să se instaureze în țara noastră și să aveți un proces cât mai pașnic. Announce now for coordinators two minutes. Acum să um, acord câte domn de coordonator, după care trecem la un minut, domnul Charles Stenock. Vă mulțumesc, domnule președinte, și un călduros bun venit, domnule președinte, din partea grupului conservatorilor și reformiștilor. Felicitări pentru că ați fost reales pentru un al doilea mandat în iulie și în continuare eu am amintiri foarte plăcute de la Palatul Prezidențial, ocazie care m-am însoțit de la delegația telemene în momentul în care noi făceam o campanie foarte fermă pentru un acord de liber schimb între UE, Columbia și Peru și, într-adevăr, a trecut cu o mare majoritate specialitate și a fost o mare reușită. Eu unul uh, sunt un prieten al Columbiei și admir foarte mult munca depusă domnul Uribe, predecesorul dumneavoastră, în campania dumnealui de a învinge pe cale militară uh, um, FARC și uh, știu că în același timp uh, faptele de drept comun, infracțiunile de drept comun, uh, pedepsirea acestora au fost considerate la vremea respectivă un adevărat miracol în țara noastră sfârșiată de război, o țară însă atât de frumoasă și uh, am fost încântat să aflu că până la urmă creșterea se apropie de 5%, ba chiar a depășit Perul, țara vecină, uh, care, lucru care merită felicitări și în egală măsură salut uh, soluționarea acestui conflict, soluționare iminentă care durează de zeci de ani cu uh, uh, FARC. Eu, unul conservator fiind, n-aș vrea să mulțumesc Cubei pentru nimic, însă ei sunt mediatori în acest proces de pace și sper sincer ca acest proces de pace să ducă la o pace cu adevărat durabilă în țara dumneavoastră, care să ducă la creștere economică. Și aș avea două întrebări foarte la obiect. În primul rând, uh, la Bogota, având în vedere ceea ce sperăm să fie o soluție pașnică a conflictului cu, uh, cu, Bogot, cu Farcul, cum vedeți situația cu țara vecină Venezuela? Se pare că regimul lui Maduro este și mai dur decât regimul lui Hugo Chavez. Aveți o relație care fluctuează de multă vreme V-aș întreba dacă pacea încheiată cu aceste forțe de gherilă vă va ajuta să soluționați această problemă și în ceea ce privește traficul de droguri. Există o dezbatere uh, aprinsă în Regatul Unit și în alte țări și anume dacă sau nu liberalizarea drogurilor și nu doar a drogurilor ușoare, cum ar fi cannabis, dacă asta ar fi o soluție. Domnule președinte, sunteți cunoscut ca fiind un gânditor cu vedere la Ce părere aveți în legătură cu verificarea sau chiar renunțarea la interdicția impusă drogurilor în, pentru a soluționa această problemă și pentru a o transforma într-o politică internațională? Domnule președinte, este o mare onoare să vă revăd aici de față. În urmă cu un an, un grup de liberali atât din partea Parlamentului și nu numai liberal internațional au, au făcut o vizită și au fost impresionați de foarte multe lucruri, de politica de mediu de acolo, de politica socială și, uh, bineînțeles, de negocierile în vederea păcii. Domnule președinte, v-aș întreba dacă puteți să faceți lumină în legătură cu modul în care aceste negocieri de pace ar putea duce la o pace structurală. Dumneavoastră v-ați luat acest angajament și se pare că și conducerea FARC și-a un angajament, însă există și alte organizații teroriste și alte partide politice. Cum puteți înlesni acest proces de pace pe care îl negociați cu FARC-ul? Cum se poate transforma într-o pace durabilă și cum puteți gestiona situația cu aceste organizații teroriste? Vă doresc mult succes! Eh, le quiero agradecer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Permui. Vreau să mulțumesc domnului președinte pentru prezență. Noi avem foarte multă speranță în procesul de pace și vrem să felicit, vă felicităm pentru uh, drumul ales. Însă, în același timp trebuie să fim și foarte cinstiți. Avem foarte multe îngrijorări, pentru că știți care este istoria uh, țării dumneavoastră. Și uh, după asasinarea a 5.000 persoane uh, și a, a unor activiști politici, e clar că acest lucru poate fi calificat, acea acțiune poate fi calificată drept genocid. Anul acesta, 45 de uh, activiști și sindicaliști au fost asasina, asasinați. O situație foarte gravă. Și am vrea să știm care este nivelul de protecție pe care îl puteți oferi. Apoi, reforma justiției. Uh, Uh, e clar că dumneavoastră veți, va trebui să faceți anumite uh, reforme și știu că există recomandări în acest uh, sens din partea Națiunilor Unite. Apoi, retrocedările te- pământului, pentru că știu că pământul este un element deosebit de important pentru oameni. Evident, Uniunea Europeană vă va susține, va susține toate aceste acțiuni care merg în, în sprijinul drepturilor omului și care merg în direcția instaurării unor reforme structurale. Vă vom susține în mod economic pentru a putea despăgubi victime firmele și pentru a putea relansa activitatea economică în, uh, la țară, în comunitățile rurale. În final, domnule președinte, ce se va întâmpla cu cei care uh, uh, fac parte din forțele armate și din serviciile de spionaj și care participă la, aceste, la acest proces de negocieri? Oare nu e oarecum un, un, un ilogic să existe negocieri cu FARC și uh, cu Armata de Liberare Națională, două organizații care de fapt se află pe lista organizațiilor teroriste? Oare nu credeți că a venit momentul să modificăm acest lucru? Ah. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, alături de noi. Aș fi vrut să vă întreb un element care de fapt a fost deja menționat, dar pe care dumneavoastră nu l-ați menționat, și anume rezultatele de după purune, la un an de la aplicarea tratatului de liber schimb. Și dacă ați reușit să uh, abordați acest subiect în ședințele pe care dumneavoastră și întâlnirile pe care le-ați avut aici la Bruxelles. Noi în grupul nostru nu avem o imagine așa de pozitivă, așa cum spuneau ceilalți colegi, Uh, um, referitor la acest acord. Se pare că în momentul de față acest acord nu este un beneficiu pentru populație, nu a îmbunătățit situația producătorilor de cafea, spre exemplu, care în continuare e situație complicată și, mai mult decât atât, la un an după intrarea în vigoare a acestui uh, tratat, din informațiile pe care le avem, nu a avut uh, o repercusiune asupra veniturilor de care se bucură producătorii din consecințele, din, uh, consecințele uh, comerciale ale acestui acord. Se pare că lipsește un mecanism de repartizare a veniturilor. Și întrebarea mea este foarte concretă, domnule președinte. Ați încercat cumva, aveți deja o evaluare a rezultatelor acestui acord semnat cu Uniunea Europeană și, eventual, dacă aveți aceste, această analiză, care sunt lucrurile care ar putea fi îmbunătățite? Muchas gracias, señor presidente. Eh, comenzaría por... Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc tuturor și voi începe prin a răspunde celor care m-au întrebat ce așteaptă Columbia din partea Uniunii Europene, din partea Europei. Și rolul nostru în Alianța Pacificului. Ce așteptăm din partea dumneavoastră? Vizita mea în Europa este centrată pe sprijin politic. Sprijin politic într-un moment în care noi trebuie să luăm niște decizii dificile, care cu siguranță nu vor mulțumi pe toată lumea și care probabil nu va mulțumi pe nimeni pe deplin. Pentru că în momentul în care se ajunge la un acord, fie care, până la urma urmei, într-un fel sau altul, e nemulțumit. Însă, e vorba de un compromis. Trebuie să fim la înălțimea așteptărilor acelor persoane care au ochii ațintiți asupra noastră, noi cei care creăm un precedent, un precedent în ceea ce privește felul în care va funcționa justiția, cum Lucru care, de fapt, contravine unui alt curent de gândire, și anume că justiția nu trebuie să se afle în calea procesului de pace. E adevărat că ambele toți au dreptate, dar dacă vrem să ajungem la o situație de pace, și asta este elementul cel mai important, avem nevoie de sprijin politic. Apoi, în ceea ce privește un sprijin mai specific, noi punem la punct o serie de proiecte în regiunile care au fost pur și simplu distruse de acest conflict. Proiecte de înlocuire a culturilor ilicite cu recolte, de reconversiune a celor care participau la conflict, în așa fel încât aceștia să aibă alte activități, surse de venituri. Cei care se aflau în selvă, și care pot să aibă venituri de pe urma pădurilor tropicale. Apoi, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitor la Alianța din Pacific. Îmi face mare plăcere să vă pot spune că procesul de integrare, e procesul de integrare uh, latinoamerican care a fost încununat de succes, poate cel mai reușit din întreaga regiune. Și am avut o conversație recentă cu președintele Peru și ne-am bucurat și de sprijinul președintelui mexican și președintelui din Chile în așa fel încât să putem pune la punct acest acord în mod practic, în mod realist, fără birocrație, pentru că nu există instituții care să administreze într-un fel sau altul această alianță a Pacificului. Noi încercăm să luăm decizii concrete care să ducă la aprofundarea integrării între cele patru țări care au cea mai bună dezvoltare economică, creștere economică din America Latină. Evident, noi nu încercăm să organizăm o concurență cu Brazilia, dar e clar că avem un venit per capita foarte ridicat comparativ cu Brazilia și încercăm să ajungem la un model de integrare asemănător cu cel pe care îl aveți dumneavoastră aici în Europa, pentru că o astfel de integrare ne va întări. Unde doi puterea crește. Și acest lucru se vede deja, de altfel și în modelul european, cu statele membre europene. Avem 29 de țări cu statut de observator care monitorizează acest proces, un proces de integrare încununat de succes. Acum, pentru a răspunde domnului Howitt, încetarea ostilităților. Trebuie să vă spun cu mare sinceritate că nu există o încetare a ostilităților din cauza mea, că această încetare a ostilităților nu a putut fi realizată din cauza mea. Eu încă de la bun începutul negocierilor am pus drept condiție să nu vorbim despre încetarea austerităților până la finalizarea procesului. Și de ce am vrut asta? Din motivul următor. Mai întâi, pentru că experiența ne-a demonstrat că într-o geografie atât de complexă precum cea din Columbia, încetarea austerităților ce face de fapt? concentrează un procent foarte ridicat al celor care se ocupă de monitorizarea acestei încetări a ostilităților. Și mobilizează prea multe eforturi. Și în timp ce fac acest lucru, acele entități nu pot participa la negocieri. În al doilea rând, experiența ne-a demonstrat că FARC sunt foarte iscusiți în utilizarea acestei încetări austerităților din, în motive politice, pentru manipulare politică. Și în al treilea rând, pentru că efectul ar fi pervers, pentru că fac, sunt foarte, foarte capabile să ducă negocieri, sunt armate, nu au niciun fel, în armate nu au niciun fel de presiune militară și mie mi s-a părut că ar fi fost prea costisitor. Evident că a fost costisitor să iau astfel de decizie. Mi-a fost greu, pentru că e greu să explici oamenilor. Uitați, eu vreau să vorbesc despre procesul de pace pe de o parte și în același timp continuă războiul. Asta e greu de explicat, pare ilogic, însă mie mi s-a părut că era drumul cel mai scurt pentru a pune capăt acestui conflict. Și asta îmi doresc eu, să punem capăt acestui conflict cât mai repede cu putință și nu să-l prelungim așa la nesfârșit. Despăgubirile pentru victime, compensațiile. Aici e vorba și de latura umană. Trebuie să fim atenți. Există 400 de mii, peste 400 de mii de victime care au fost deja păspăgubite dintr-un total de 6 milioane și costul fiscal a fost imens. Este prima țară, Columbia, în întreaga istorie, care începe să despăgubească victimele înainte chiar ca acest conflict să fie încheiat. Și aceste despăgubiri, oricum, sunt de, de natură simbolică, pentru că eu, sincer, domnule Hovic, eu vă întreb, cât costă viața unei, fe- unei fiice? Cât costă viața unei mame, a unui tată? E posibil să, să despăgubești pe cineva, să, să-i compensezi suferința provocată de război. De aceea spun eu că învățăm încetul cu încetul și chiar recent s-a publicat un studiu la Harvard referitor de la procesul de pace în care s-a lansat Columbia și anume faptul că am lansat aceste despăgubiri chiar înainte ca să fie încheiat definitiv acest conflict. Deci, noi va trebui să despăgubim 14% din populația noastră comparativ cu cea de despăgubit Europa în stare de război eh, la cel de-al doilea război mondial, și anume 1%. Victimele participă în mod direct la negociere. Da. Cum putem noi să aducem 6 milioane de oameni, 6 milioane de victime să participe la negociere? Ar fi superb, ar fi extraordinar să putem face acest lucru, dar nu se poate. De aceea am hotărât că anumiți actori imparțiali sau, mă rog, cei care se bucură de încredere din partea ambelor părți implicate, spre, pe de-o parte, Biserica și o Universitate Publică Națională și Națiunile Unite, să aleagă reprezentanți ai victimelor care să poată să se exprime, pentru că nu avem cum să ascultăm toate victimele, cele șase milioane de persoane. E, e, e imposibil. Dar cred eu că există reprezentanți din partea tuturor comunităților de victime și astfel putem organiza acest dialog. Apoi, drepturile omului. Vă rog să mă credeți, domnule, mă credeți, domnule Howitt. Columbia a înregistrat progrese considerabile în politica sa de respectare a drepturilor omului. Constituția noastră este cea care poate garantează cel mai mult aceste drepturi. Și încercăm să facem eforturi în acest sens. Să nu mai fim pe lista neagră, așa cum s-a spus, pe lista neagră a diferitelor organisme internaționale. Țara noastră Evident, nu e un paradis terestru în momentul de față în materie de drepturi ale omului. E clar că există în continuare asasinate de sindicaliști, de activiști, uh, uh, însă numărul lor scade, e din ce în ce mai mic. Și nimeni nu poate spune că nu am făcut efortul la nivel de politică de stat. Noi încercăm să punem capăt acestei violențe care în continuare apare pe aici pe acolo în anumite sectoare. E clar, Însă, întotdeauna încercăm să urmărim îndeaproape și să sancționăm în mod implacabil uh, aceste acțiuni, aceste asasinate. Pentru că chiar și dacă numai o singură persoană, un singur sindicalist e asasinat, e un asasinat care nu ar trebui să uh, existe. Și protecția drepturilor omului, protecția apărătorilor și activiștilor în materie de drepturi ale omului, este un element deosebit de important. Avem fonduri pentru așa ceva. Și am redus fonduri care, mă normal, ar fi mers la alte sectoare, în alte domenii, care de asemenea cereau protecție, și le-am acordat activiștilor pentru drepturile omului. Sunt cei care au avut cel mai puțin de suferit de pe urma reducerilor bugetare. E clar că avem câteva mii de persoane care se deplasează în autovehicule blindate și evident că acest lucru costă. De aceea noi încercăm să raționalizăm uh, aceste cheltuieli, dar vă rog să mă credeți că acordăm protecție celor care într-adevăr au nevoie de ea. Domnule Tanăc, mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Politica referitor la droguri. Eu acum câțiva ani de zile, 2-3 ani, eram deja președinta a Republicii Columbiene, am propus ca lumea întreagă să găsească o soluție la această problemă a, a traficului de droguri, dar să analizeze problema dintr-un alt punct de vedere, cu ochi noi. Columbia, eu cred că am o oarecare autoritate morală pentru a mai exprima numele acestei țări este țara care a plătit costul cel mai mare din întreaga lume în acest război împotriva traficanților de droguri, război declarat de Națiunea Unite acum 40 de ani. Noi am pierdut cei mai buni lideri, cei mai buni ziariști, cei mai buni polițiști, cei mai buni judecători. I-am pierdut. Am reușit să dezmembrăm aceste cartele, cartelul Medellin, cartelul Calin, care păreau invincibile a curs mult sânge. Am reușit să reducem zona cultivată cu coca. Dar, uneori, așa cum face cineva în momentul în care se urcă pe o bicicletă dintre aia de apartament, statică, se uită la stânga, se uită la dreapta, are impresia că pedalează pe loc. Pentru că în continuare consumul de cocaină există, crește, există în Londra, în Miami, în, uh, New York, există și în Bogota. Și atunci, lupta aceasta împotriva drogurilor pe care a lansat-o acum 40 de ani Națiunile Unite, se părea că nu dădea niciun fel de rezultate. Și ne-am pus întrebarea, ce făceam noi și era eronat? Ce am putea face mai bine? Și de aceea, în summitul uh, nord-american, am încercat să introducem acest element în discuție și pentru prima dată s-a acceptat soluția noastră. Și astăzi această dezbatere are loc și va avea loc până în 2016. Întrebarea fiind care este noua abordare pe care o putem avea la nivel mondial, pentru că nu se poate ca o țară singură, de una singură, să soluționeze această problemă. În mod unilateral, acest lucru nu se poate face. Cine vrea să o facă pe spuza lui, va eșua, este foarte clar. Eu am discutat cu niște țărani undeva într-un loc pierdut de lume la noi în Columbia și am discutat cu ei și am întrebat de ce cultivați noastră marihuana? Deși dacă această marihuana ar fi legală în momentul în care s-ar putea cumpăra și s-ar putea vinde în mod legal. Ce venituri ați putea avea de pe urma acestor culturi? E clar că o situație ce merită să fie analizată. Apoi, Venezuela relația noastră cu țările învecinate și cu Venezuela. Eu am adoptat o atitudine pe care Europa o cunoaște foarte bine și anume real politic. Cu mulți dintre vecinii noștri putem avea puncte de vedere diferite, putem avea abordări diferite, modele de gândire, de dezvoltare diferite, însă eu cred în mod ferm că relații de bună vecinătate sunt deosebit de importante și pot avea loc atunci când ținem seama de diferențe. Și că acest lucru se face în mod diplomatic și nu prin insulte, prin mass media, așa cum se întâmpla înainte. Se spunea la un moment dat că eu eram un fel de inamic public cu președintele Chavez. Uh, și acest lucru a fost valabil și că mulți ani de zile. Însă, în momentul în care am devenit președinte, mi-am dat seama că asta nu avea niciun fel de logică. În ciuda diferențelor pe care le-am avut întotdeauna, divergențelor de opinie, noi am făcut eforturi similare și am încercat să avem relații cordiale și cred eu că asta a fost atât în beneficiul Columbiei cât și în beneficiul Venezuelei și al întregii regiuni. Pot să vă spun că președintele Chavez a fost un personaj foarte important în inițierea acestui proces de pace din Colombia. Trebuie să îi recunoaștem acest merit și trebuie să-i mulțumim pentru asta. Domnul Van Balen, cum putem face pentru ca pacea să fie ceva structural Există anumite grupări, grupuri care au o recunoaștere la nivel politic, cum ar fi FARC. Și mai sunt și alte grupări militariste, pe care noi le numim adevărate grupări criminale, cu care nu poți să discuți, cu care nu poți avea un dialog politic. Și cu acestea nu, nu discutăm, le combatem, le combatem și vă asigur că la un moment dat le vom învinge. Și e clar că există repercusiuni. Poate că va exista o oarecare militarizare la un moment dat. Asta e posibil, însă toată energia noastră și toate resursele noastre sunt concentrate tocmai pentru a pune capăt acestor grupări criminale care se ocupă cu trafic de droguri și așa mai departe. Și care folosesc, de fapt, faima FARC și faima uh, Armatei de Liberare Națională pentru a prelua comandamentul și controlul asupra anumitor regiuni. Și, ca să vă dovedesc asta, în momentul în care FARC au declarat o încetare unilaterală a ostilităților, au respectat acest lucru. Și nu numai ei, ci și toate grupările jur împrejur. Și asta vă demonstrează în mod clar că ei sunt cei care au într-adevăr uh, capacitate de comandă. Un alt coleg a pus întrebări referitor la spionaj. Sincer, eu vă răspund și eu la rândul meu cu altă întrebare. Cum faceți noastră aici în Europa pentru a pune capăt fenomenului hackerilor? Dacă aveți o soluție, dați-mi și mie, că, sincer, eu aș fi foarte încântat. Chiar astăzi am văzut că în Financial Times exista un articol care tocmai spunea că directorul spionajului în Regatul Unit declarase că aici în Europa hackerii fac ce vor ei și că procesul acesta este unul căruia greu se poate găsi o soluționare. Cu toți avem de suferit. Eu am avut eu personal de suferit. Pentru că au reușit să intre în calculatorul meu personal și mi-au publicat mail-urile mele personale, care nu aveau nimic de a face cu funcția mea. Așa că întrebarea noastră e una foarte bună, dar n-am deocamdată o soluție la ea. Iar în ceea ce privește domnul, întrebarea domnului Urtasun referitor la tratatul de liber schimb. Da, aici există ca un fel de diferență structurală în modul de gândire. Poate dumneavoastră nu aveți încredere în liber schimb. Nu credeți că acesta poate fi un factor de creștere și dezvoltare. Și noastră mi-a spus întrebarea referitor la producătorii de cafea. Dar asta nu e din cauza uh, tratatului de liber schimb. Cei care au produs cafea în Columbia întotdeauna au avut o situație deosebită, particulară. Au exportat întotdeauna tot ce au dorit înspre Europa, care din fericire consumă cafeaua de la noi. Însă, acum există concurența din partea Braziliei, ceea ce face că prețul e mai mic. Deci există eforturi pentru a spări producția, însă cred eu că asta nu, tratatul de liber schimb nu, nu uh, generează volum uh, comercial suplimentar, ci oferă liber acces. Deci istoria ne-a demonstrat că țările care au acorduri de liber schimb au o creștere mai rapidă decât cele care sunt protecționiste. Și în America Latină vedem acest lucru în mod foarte clar cei care fac parte din Alianța din Pacific, noi care uh, promovăm liber schimbul, noi care ne dorim să înlăturăm obstacolele în calea uh, comerțului, ne descurcăm mult mai bine decât acele țări care pur și simplu își închid economiile și au atitudine protecționistă. Și creșterea este un element fundamental pentru bunăstarea unei societăți, a unei populații, pentru că fără o mai bună creștere economică nu sunt venituri pentru a investi la nivel social, cel puțin așa considerăm noi, așa vedem noi lucrurile. Domnule președinte, cred că am reușit să acopăr toate întrebările adresate în mod atât de amabil de către uh, europarlamentari. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău pentru faptul că au fost și colegi care nu au reușit să ia cuvântul, mai ales toți colegii spanioli, însă deja am depășit cu jumătate de oră timpul alocat și având în vedere restul punctelor de pe ordinea de zi, mă tem că nu putem să mai continuăm această dezbatere, de aceea noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență, vă mulțumim pentru participarea la această discuție foarte interesantă și în același timp mulțumim și doamnei ministru de afaceri externe, mulțumim pentru prezență și probabil că Sigur, o să vă rog pe dumneavoastră să rămâneți în sală, să nu vă părăsiți locurile pe colegii mei. În orice caz, data viitoare sperăm să reușim să prelungim ceva mai mult discuțiile noastre ca să putem să intrăm mai în detalii. În orice caz, încă o dată, domnule președinte, vă mulțumesc pentru toate eforturile făcute. Să sperăm că procesul de pace își va continua parcursul început și, în orice caz, din partea noastră, toate cele bune și mai bine.